reprezentare între uh, Europa și America Latină. Dacă nu există obiecții, considerăm că este numit domnul Scholz. Comisia juridică a adoptat uh, un text conform articolul 216 al regulamentului. Este o corectură care se propune și Uh, dacă nu vor exista 40 de uh, membri care să solicite supunerea la vot, atunci considerăm că veți accepta acest uh, text pe care l-am distribuit și care va fi publicat și în procesul verbal al acestei ședințe. Marți, conform articolul 74 al regulamentului,